periferice, sinergii între uh, fondurile de coeziune și orizontul 2020. După aceea ne-am pus de acord asupra liniei uh, generale de acțiune uh, pentru Um, între reuniunile interparlamentare cu parlamentele naționale în sesiunea rege din noiembrie. Tema generală va fi um, provocările de implementare a viitoarei politici de coeziune. Și în trei minute vom începe voturile. Sper că vor veni uh, toți colegii. Să verificăm uh, dacă avem quorum. Cred că PPE-ul este într-o poziție dificilă, în sensul că nu e nimeni de la PPE în sală. Ba da, cum să nu, Lambert. Și colac peste pupăză, Lambert și-a uitat cardul. so I am not going to be helped. Ah, what happens here? Francis? <laughs>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 Mm. Now we can start. <laughs> Now they will discover they have no cards. Can we, <coughs> can I just ask... Doamna președinte, vă rog să verificați dacă aveți uh, cardurile în aparate și dacă aparatele de vot funcționează. Aș vrea să Vă rog să faceți această verificare. I think Miguel is not yet in place. Miguel cred că încă nu s-a instalat. Uh, the, uh, you can come here? Or, oh, no, it's okay, it's okay, it's okay. okay. Uh, dear colleagues, we open the... Dragi colegi, deschidem acum votul pentru a verifica cartelele de vot. Am deschis votul, vă rog să încercați să vedeți dacă aceste cartele funcționează. Uh, Mr. Van Nistelrooy. Domnul Van Nistelrooy. Aș dori să vă spun că, mi-am, că nu am cartela cu mine. Puteți să mă socotiți și pe mine? Puteți să mă puneți la socoteală? Ridica, ridicați mâna. Miguel, uh, să te uiți la Lambert tot timpul. So, can we just start because... Haideți să începem totuși. Începem cu Luis Paulo Alves. So we will we will look. Your card is not working either. Nici cartela dumneavoastră nu funcționează. Uh, Nu știu, poate că putem să facem ca la plenară, să chemăm tehnicienii sau nu putem să chemăm tehnicienii? Deci yeah, but the colleagues do not have, uh, not every slot is working. Ah, so still I would like to, to suggest... Aș vrea să vă sugerez un lucru. Dacă nu vă funcționează cardul, să încercați uh, într-un alt uh, aparat. You, you are very difficult today. Can everybody be just silent? E foarte greu astăzi. Vă rog să păstrați liniște ca să votăm. Luis Alves, compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Compromisul 7. Pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Trecem acum la o altă pagină, la compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 6 pe pagina următoare pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. din motive pe care nu le cunosc, mergem la ultima uh, pagină, la amendamentul 59, pagina 7, amendamentul 59. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Gata, am terminat. Votăm acum avizul electronic. S-a deschis votul. Numai la Lambert nu funcționează îl uh, adăugăm pe Lambert cu mâna ridicată. Și Rosa, de fapt, două persoane în plus uh, pentru. Avem 35 pentru, 4 împotrivă. Gata, am terminat. So now we go to point 11. Uh, Punctul 11, Rica Pacarinen, privind directiva privind calitatea benzinei și motorinei. Începem cu amendamentul 42, amendament oral. Este cineva împotriva amendamentului oral? Nu? Atunci uh, votăm amendamentul 42 uh, modificat. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm uh, amendamentul 42. S-a deschis votul. The vote is closed. We... S-a închis votul. 28 uh, împotrivă, 18 pentru. Rosatul era împotrivă, 21 împotrivă, așadar, deci este respins. Amendamentul 41. Pentru. Împotrivă. Cred că se respinge, dar verificăm la amendamentul 41. S-a deschis votul. S-a închis votul se respinge cu majoritate covârșitoare. Amendamentul 43 pentru, împotrivă, cred că avem aceeași majoritate împotrivă, dar să verificăm. S-a deschis votul. It's rejected. Se respinge. Amendamentul 44 cu amendament oral. Este cineva împotriva amendamentului oral? Nu? Atunci votăm. cine pentru? Împotrivă? Trebuie să verificăm. E mult mai uh, greu să dau seama. Cred că diferența este mai mică de această dată. The vote is closed. S-a închis votul, se respinge 22 la 16. Așadar, trecem la amendamentul 9. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 45 cu amendament oral. Este cineva împotrivă? Nu. Votăm uh, amendamentul. Cine este pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 45 cu modificări. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 23 la 16. Amendamentul 12 pentru, împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Cred că se adoptă, dar verificăm. 12. Verificăm la 12. The vote is closed. S-a închis votul și se respinge 21 la 16. Amendamentul 46. Cine este pentru? Împotrivă? Cred că se respinge. Da, este respins. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă abțineri? A, se respinge. Amendamentul 14 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Trecem acum la considerente. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, verificăm la 22. S-a deschis votul. S-a închis votul și este respins cu 26 la 13. Amendamentul 1 pentru. Amendamentul 1 pentru. Împotrivă. Verificăm la amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis. Rosa era împotrivă, deci este respins. 18-20. Amendamentul 23. Pentru? Împotrivă. Încă o dată. Votul anterior s-a terminat. Gata. Dar oricum uh, a fost uh, pierdut fără rost. Era 18 la 18 și am mai adăugat 2. Votăm acum 23. Cine este pentru? Împotrivă? Să verificăm la 23. S-a închis votul. Se adoptă. Cum au votat Rosa și Lambert? Pentru. Deci se adoptă 22 la 18. Trecem acum la 24. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru? Verificăm la a doua parte. Rapid. Deci 24 la a doua parte. S-a deschis votul, s-a închis votul și se respinge. Compromisul 3, tot, tot vot pe părți, prima parte, cine este pentru, Împotriva abține parte pentru, Împotriva abținerii se adoptă. Trecem acum la compromisul 4. Pentru, împotrivă, se adoptă. Da, cred că se adoptă. 29. Nu, compromisul 5. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Să verificăm la compromisul 5. Îmi pare rău, uh, am putea să uh, începem următorul punct mai devreme. Poate cineva să anunțe și comisia să vină mai uh, devreme pentru următorul punct, pentru că trecem foarte repede peste voturi. Compromisul 5, să verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul și este adoptat. Cine vrea să verifice? Pentru că a fost adoptat cu majoritate. Cei patru care erau împotriva au vrut să verificăm. Vre, vroiați să verificăm la votul anterior, prea târziu. Ok, ok. So we go to amendment 31. Trecem la amendamentul 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Constant. S-a respins. Compromisul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33. Cu amendament oral. Se opune cineva amendamentului oral? Nu. Votăm. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6. Pentru. Verificăm amendamentul 6. Am impresia că astăzi uh, coordonatorii nu prea își impun uh, puterea, nu prea vă urmează colegii dumneavoastră. Să respingem. 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge, dar verificăm. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 35. Pentru. Împotrivă. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm 35. Se respinge. 36. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 7. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 38. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 39. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Votăm acum uh, electronic întregul raport. S-a deschis votul. S-a închis votul. 34 pentru, deci se adoptă cu o diferență destul de mare. Trecem acum la raportul privind ecoinovarea al uh, colegului Jens Nielsen. Începem cu amendamentul 1 pentru, împotrivă, verificăm amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 4. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 6 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 7 pentru, împotrivă, să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 8 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 9 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 10 pentru. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. Trebuie să le armurim lucrurile. Lambert și Losa sunt pentru, așadar 20 uh, la 18 se adoptă. Acum, uh, pute... era votul final acesta. Nu toată lumea vrea să voteze. Închidem votul. Se adoptă aproape cu unanimitate. Maria, putem să discutăm uh, dosarul tău acum? Da? Iosif? Este prezent, la fel, domnul Toirer. Uh, could I just ask you for one minute attention? Vă rog, dragi colegi, să fiți atenți o secundă. Vom discuta acum punctul 14 referitor la reindustrializarea Europei. Este vorba de dosarul colegei Maria Irigoyen Perez. Vă rog, cei care lucrați cu Michael Toyer sau cu Karima Neri sau uh, cu Aldrich să um, le spuneți că um, suntem aici și că discutăm acest dosar, dar probabil că dacă n-au venit uh, la vot nu o să vină deloc. Maria, poți să începi tu. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Trecem în acest moment printr-o perioadă dificilă din punct de vedere financiar și ne confruntăm cu provocări la nivel mondial. De aceea este important ca Europa să-și relanseze sectorul industrial, precum și să-și consolideze poziția de lider în domenii cum ar fi aeronautică, automobile, farmaceutice. Industria reprezintă un factor esențial în creșterea, în creștere, inovare și durabilitate, dar Bineînțeles, acesta a avut de suferit um, de pe urma crizei economice și s-a înregistrat o scădere de 10% în ceea ce privește uh, producția și s-au pierdut 3 milioane de locuri în sectorul industrial. Industria a devenit mai slabă și serviciile încep să aibă o pondere mult mai mare iar industria acum reprezintă la 70% din uh, PIB. De aceea salutăm uh, propunerea Comisiei de a încerca să relanseze acest sector, astfel încât să contribuie mai mult la PIB. Este vorba de un uh, sector care se confruntă cu probleme, iar consecințele se simt uh, mai ales în zonele cele mai problematice din uh, Europa. Sunt probleme legate de competitivitate, de productivitate și îmbunătățirea acestor aspecte ar duce, bineînțeles, și la îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor. Dar, desigur, trebuie să reasigurăm industrializarea Europei prin măsuri eficiente la nivel financiar mai ales și uh, cred că și politica de coeziune ar avea un rol important aici. E nevoie să răspundem la provocările legate mai ales de durabilitatea energetică, de schimbările climatice și de utilizarea eficientă a resurselor. Fără îndoială, pentru a putea avea o astfel de reindustrializare, este nevoie să uh, beneficiem de sprijinul unor fonduri structurale puternice și de asemenea de investiții europene semnificative, de stabilirea unor strategii politice pentru restabilirea competitivității în programele naționale de reformă și acestea sunt prioritare. Iar aceste strategii trebuie să permită un acces corespunzător la finanțare, e nevoie de sprijin pentru cercetare și inovare, de asemenea pentru formare și educație Plus, e nevoie de simplificare în ceea ce privește administrația, trebuie să scădem povara administrativă asupra forței de muncă și, de asemenea, să îmbunătățim infrastructura precum și participarea factorilor implicați la nivel național, regional și local și de asemenea să oferim sprijin IMM-urilor. Plus, trebuie să păstrăm um, niște, defin, niște strategii foarte importante în inovare, în um, tehnologii inteligente. Acestea sunt toate durate în considerare când ne vom gândi la uh, politica de finanțare. Regiunile, de asemenea, trebuie să fie ajutate să își concentreze resursele, astfel încât finanțarea să fie mai bine folosită. Și în încheiere aș vrea să subliniez faptul că subvențiile trebuie să fie mai eficiente, granturile, împrumuturile, garanțiile și alte tipuri de uh, asistență financiară, toate acestea trebuie să fie folosite mai bine, astfel încât să uh, permitem un acces mai bun la finanțare pentru situații specifice. Rolul investițiilor publice și um, private trebuie să fie și acesta clarificat. E nevoie de un sistem de ajutoare de stat care să fie concentrat pe creștere. Și de aceea trebuie să ne concentrăm mai mult și pe partea socială a lucrurilor. Aș vrea să includ mai multe lucruri în acest proiect de raport, însă după cum uh, știm cu toții, nu avem prea mult uh, prea multă marjă de manevră, nu putem să fac un raport prea lung. Aș fi dorit, de exemplu, să mă refer și la creșterea încrederii consumatorilor. Și, de asemenea, aș vrea să mă refer la importanța sinergiilor între politica industrială și politica de coeziune. Însă nu mai aveam spațiu. Termenul de depunere a amendamentelor este mâine. 21 iunie, iar raportul va fi votat în cadrul acestei comisii la 11 uh, iulie, la ITRE pe 19 septembrie și, în teorie, la plenară va ajunge în octombrie anul acesta. Atât din partea mea, aștept cu nerăbdare comentariile dumneavoastră, care că în siguranță că vor duce la îmbunătățirea acestui raport. Mulțumim, Maria. Acum domnul Iosif Matura pentru PP. Mulțumesc, doamnă președintă. Sigur, mă alătur celor spuse de colega mea. Uh, domeniul reindustrializării Europei, în vederea promovării competitivității și a durabilității, este o provocare, mai ales pe fondul crizei în care Uniunea se află de câțiva ani. Noua strategie industrială vine ca reacție în urma lansării Pactului pentru Creștere Economică și Locuri de Muncă, din cadrul Consiliului European din iunie 2012. Și e clar pentru toată lumea că reindustrializarea sau de fapt continuarea industrializării reprezintă motorul de creștere economică și pârghia necesară pentru depășirea crizei economice, dar în același timp ă, normal va aduce și noi locuri de muncă și va stimula dezvoltarea economică. Trebuie, UE trebuie să țină pasul cu investițiile în tehnologie pentru că ne gândim la viitorul competitivității, care nu e permis să aibă de suferit în Uniunea Europeană. O atenție deosebită cred că trebuie să acordăm tarifului energiei electrice, energiei în general pentru industria europeană, pentru că în ultimii 8 ani a crescut mult, 20, peste 27%. Avem o nevoie de o abordare proactivă pentru viitorul politicii industriale și Mă refer aici în special la stimularea de noi investiții, cum ar fi domeniul sustenabilității. Putem vorbi de domenii inovatoare ce pot conduce la o altă revoluție industrială și aici vorbim de materiale inteligente, de imprimarea tridimensională, de vehicule ecologice, iar ca obiective, aș aminti, uh, se cunosc normal tehnologiile generice esențiale, nanotehnologia, materiale avansate, biotehnologia industrială, industriile ecologice, uh, materialele prime durabile, transport inteligent și sustenabil. Închei nu înainte de a aminti rolul important pe care trebuie să-l acordăm întreprinderilor mici și mijlocii care pot, rel, pot produce uh, și provoca, de fapt, această relansare. Mulțumesc și sigur că o să venim și cu amendamente la acest uh, raport. I don't see anybody to speak. Nu văd uh, că ar vrea cineva să vorbească în uh, numele domnului Toerer. nici să vorbi pentru Karima. Nicos uh, din partea verzilor. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ότι... Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, în Europa s-a înregistrat o reducere a activității industriale și asta din cauza mai multor factori. Iar unul dintre aceștia este faptul că s-a înregistrat un transfer al industriei din Europa către restul lumii, din cauza reducerii costurilor, dar și pentru că există o serie de schimbări în ceea ce privește schimbările climatice, dar și schimbări de comportament uh, al cetățenilor, al consumatorilor și al vieții de zi cu zi. Așadar, este vorba de modificări la nivelul întregii Uniuni Europene. Dar trebuie să adaptăm această situație pentru a crea locuri de muncă și pentru a veni în întâmpinarea provocărilor vremurilor de astăzi. Dacă uh, vrem să avem o reindustrializare a Europei, trebuie să vedem în primul rând ce fel de stimulente inovatoare pot fi introduse, pentru că e nevoie de o inovare uh, ecologică, astfel încât să se combine industrializarea cu cele mai bune practici de mediu. Când discutăm despre această, acest subiect al inovării în domeniul medi mediului, e bine, trebuie să ne gândim că este esențial să scădem costurile energetice și de, de, asemenea, de asemenea acest lucru poate să atragă investiții în general și să beneficieze și de sprijinul public. Cu cât uh, reușim să avem o producție mai eficientă de energie, mai ales energie verde, cu, a, cu atât uh, va fi mai bine văzut acest lucru de către cetățeni. Și de aceea este foarte important să ținem cont de acest domeniu. E vorba de o reindustrializare verde, dacă vreți să-i spunem așa. Am discutat despre subiecte cum uh, ar fi bioeconomia și alți factori care au dus la schimbarea economiei în ultima vreme. Ei bine, toți acești factori trebuie introduși în uh, formarea unei noi strategii pentru investiții în Europa. Aceste investiții trebuie să fie combinate, desigur, și cu crearea de locuri de muncă. Trebuie să subliniem acest lucru astfel încât uh, activitatea industrială să ajute și la rezolvarea problemelor uh, enorme de șomaj pe care le înregistrăm în acest moment. Aceste investiții sunt mm, importante în sine, dar trebuie să meargă mână în mână și cu crearea de locuri de muncă. Din păcate, acestea n-au primit până acum atenția cuvenită. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Sean Kelly, acum. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și antevorbitorilor. Cred că vorbim aici despre un raport esențial și sperăm că putem să ne atingem aspirațiile pe care le avem uh, prin acesta. Acesta ne-ar putea duce la un um, succes de care să ne bucurăm. E adevărat că ne-am pierdut în Europa avantajul uh, industrial avantajul competitiv și e nevoie să-l uh, recăpătăm. Asta prin uh, investiții bune, prin propuneri rezonabile și dacă facem acest lucru atunci și sectorul privat ne va urma calea. Trebuie să continuăm investițiile și să stimulăm și pe alții să investească în Europa. Da, sunt de acord că e nevoie de reindustrializare, de o reindustrializare verde, dar și de sinergii mai mari, de un sprijin mai mare Mă refer aici mai ales și la aspectele de educație, de, mă refer la universitățile tehnice care trebuie să fie mai uh, uh, bine stimulate și uh, să promoveze inovarea. De asemenea, e nevoie de sprijin pentru startup-uri. E adevărat că uh, IMM-urile sunt cele care ar putea duce la cea mai mare creștere a numărului de locuri de muncă. Eu uh, am fost uh, într-o delegație la Berlin uh, luni și marți și am văzut acolo exemple foarte bune de legături între universități și programe de incubator, așa zise, uh, adică de formare la locul de muncă datorită acestor sinergii și datorită politicilor foarte pragmatice, în ultima vreme, în ultimii ani, s-au creat 468 de startup-uri uh, și doar 10 dintre ele au fost uh, uh, eșecuri. Sunt acestea foarte bune practici de care um, trebuie să ținem cont, să vedem unde se înregistrează succes, ce are succes și după aceea să răspândim în întreaga Europa astfel de practici. Și dacă beneficiem de astfel de exemple, cum am avut uh, privilegiul să văd la Berlin, cred că ar trebui să profităm și de ocazia pe care o avem de a face același lucru și în altă parte. Acesta este un avantaj al nostru în Uniunea Europeană. Încă o dată, avem nevoie de locuri de muncă, avem nevoie de uh, stimulente pentru promovarea creșterii și trebuie să avem politici în acest uh, sens. Mulțumesc, mulțumesc, doamna președinte. Cine mai vrea să intervină? Doamna Mănescu, din partea ALDE. Thank you. Uh, uh... Mulțumesc. Support is real. Aș dori să, să felicit raportorul pentru acest uh, raport atât de important, nu doar în acest moment al crizei economice, ci este important pentru viitorul uh, economiei europene, pentru competitivitatea europeană. Acum trebuie să găsim măsurile necesare care să asigure atingerea obiectivelor strategiei uh, UE 2020 din punctul de vedere al creșterii economice, al creării de locuri de muncă și al competitivității. Cred că este o bună măsură care poate fi luată de statele membre și cred că ar trebui să depunem mai multe eforturi din acest punct de vedere. Anumite instrumente care ne pot ajuta să reindustrializăm Europa sunt uh, noile instrumente financiare pentru promovarea competitivității și mă gândesc aici la noul instrument financiar care poate fi sprijinit uh, de Banca Europeană pentru Investiții, de Comisia Europeană prin intermediul fondurilor structurale. Există anumite evoluții noi care pot uh, aduce o plus valoare, de exemplu specializarea inteligentă, trebuie să sprijinim mai mult în întreprinderile mici și mijlocii, lucru susținut deja de Sean Kelly. Nivelul local și regional trebuie să se regăsească mai bine în această strategie, Și nu trebuie să uităm cât de importantă este educația, pregătirea vocațională și o mai bună coordonare între centrele de cercetare și sectorul privat, tocmai pentru a avea o adevărată specializare inteligentă, pentru a profita la maxim de potențialul um, cercetării pentru sectorul privat și pentru crearea de noi locuri de muncă. Drept urmare, consider că acest raport este unul important și acum, în contextul noului pachet și a noii perioade de programare, cred că este important să ne concentrăm mai mult pe această direcție, pentru că aceasta este direcția care ne va aduce mai multă creștere economică, noi locuri de muncă și locuri de muncă durabile. Drept urmare, sunt de acord cu raportoarea. Mulțumesc, Maritare Sanchez Schmidt. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu aș dori să îi mulțumesc Mariei pentru acest aviz, pentru că a țintit uh, niște aspecte foarte concrete. Exact de asta are nevoie Europa, de acțiuni concrete. Comisia Regi a discutat deja despre provocările industrializării în um, uh, Uniunea Europeană într-un raport uh, votat în luna mai în plenară. Acest sector este într-o regresie în Uniunea Europeană de mai mulți ani și din cauza crizei, producția industrială fiscală a scăzut uh, la 16% din PIB-ul Uniunii între 2008 și 2011, iar numărul de locuri de muncă a scăzut cu 11% în acest sector. Europa s-a concentrat mai mult pe servicii timp de foarte mulți ani și totuși 80% dintre inovații și 75% din exporturile UE provin din industrie. Să nu uităm acest lucru sectorul rămâne esențial pentru economia europeană, iar Comisia estimează că pentru 5 locuri de muncă create în industrie, între 50 și 100 de locuri de muncă pot fi create în restul sectoarelor economice. Pentru fiecare loc de muncă uh, în industria manufacturieră se creează două locuri de muncă în servicii. Așadar, avem nevoie de o reală politică industrială în Uniunea Europeană și nu de 27 de politici industriale naționale. Acest lucru trebuie să se facă în strâns parteneriat cu nivelul nivelul local și regional. Aș vrea să vă reamintesc de asemenea că uh, provocarea reconversiei industriale este una transfrontalieră și consider că instituirea unor strategii transfrontaliere în materie de locuri de muncă, inovație, formare, reabilitare a mediului și atractivitate teritorială este foarte importantă. În ultimul rând, regret că potențialul industriilor creatoare și culturale nu este valorificat suficient și luat în considerare suficient în politicile de reindustrializare. Comisia de Cultură a votat săptămâna aceasta raportul meu cu privire la industriile creatoare și culturale. Vă reamintesc că aproape 4% din PIB și peste 7 milioane de locuri de muncă în Uniunea Europeană se găsesc în sectorul industriilor creative și culturale. Acest sector se dezvoltă rapid și progresează foarte mult. Acestea sunt un atu pentru crearea de locuri de muncă, mai ales în rândul tinerilor. Aș vrea să insist și asupra faptului că strategiile industriale trebuie să meargă mână în mână cu adaptarea sistemelor de formare profesională și trebuie să se apropie uh, tot mai mult uh, mediul uh, educațional și mediul industrial. Atât am avut de adăugat. Mulțumesc foarte mult. Victor Boștinaru, acum vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Colegii mele, doamna Irigoen, este mai mult decât binevenit. Cred în egală măsură că nu putem doar noi regii să decupăm dimensiunea ce face politica regională pentru o autentică politică de industrializare a Europei, de o viziune mai largă, aș zice strategică, asupra nevoii de reindustrializare a Europei și nu orice fel de reindustrializare, ci de o industrializare care să fie în egală măsură competitivă la scară globală. Și am să vă spun că uh, un, un lucru, e un truism deja, toți analiștii constată acum, la ani buni de la începerea crizei, că statele care s-au descurcat cel mai bine în perioada crizei au fost statele cu o capacitate manuf de manufacturare ridicată. Și aici avem două exemple. Unul pe plan global, China, care și-a consolidat rolul și locul pe piața mondială și a consolidat locul și rolul în schimburile bilaterale și și-a consolidat locul și rolul în, pe, uh, în economia globală, toate în același timp. Pe de altă parte, Germania în Europa, în Uniunea Europeană. În condiții de criză, Germania a fost mai puțin afectată economic decât alte state, care aveau de asemenea un trecut eh, de industrializare performant. Iar în schimburile dintre cele două, am cerut Comisiei Europene și mi-a dat statistica schimburilor economice ale celor 27 de state membre cu uh, China. Este o expresie a uh, efectelor industrializării de la noi. Se constată un lucru simplu. Singurul stat care astăzi are plus în schimburile economice cu China și nu pe comerț sau pe uh, servicii în special, ci pe produse industrializate. Este Germania, are 5 miliarde excedent, toate celelalte state au un deficit. Cel mai mare deficit vine din partea Olandei, 49 de miliarde de euro deficit. Apoi urmează, uh, cred, uh, Italia, Fran- uh, Spania, Franța și uh, nu știu care este pe locul uh, 4. Asta arată ce? O strategie de politică industrială care a permis consolidarea și ar trebui noi să învățăm din poveștile de succes, inclusiv ce poate face politica regională pentru acest lucru. Este uh, de salutat inițiativa pe care au luat-o colegii noștri care negociază uh, uh, regulamentul general, care au impus condiții de rambursare a costurilor în cazul relocalizării. În interiorul a șapte ani de zile a urcat perioada. Al doilea element, trebuie să constatăm ce se întâmplă în Europa la scară uh, continentală și unde politica regională n-a făcut mare lucru. Relocalizare în vest și dezindustrializare de proporții devastatoare în est ambele în același timp, pentru că cel eh, mai adesea relocalizarea nu s-a făcut în estul Europei, s-a, făcut relocalizarea China, Vietnam, în Asia în general. Rezultatul, astăzi Europa are pe de o parte un recul al politicilor industriale, are o pierdere dramatică de competitivitate și pe deasupra, vedeam la TFD acum două săptămâni, un uh, o investigație jurnalistică halucinantă. Vorbeam de fraudă și evaziune fiscală. În Europa există adevărate găuri negre în ce privește paradisuri fiscale sau oaze de fraudă fiscal evasion și fiscal avoidance, care fac ca să existe un adevărat dumping între statele membre. Deci noi avem și o, o concurență între statele membre. Nu numai că nu avem o politică industrială comună, avem o concurență acerbă între cele 27, 28 de state membre care ne ajută doar în ghilimele să pierdem competiția globală. Ce poate face politica regională și încă o dată salut contribuția colegei mele, pe de o parte să sprijinim research and development, în ciuda propunerii submodeste, submediocre a Consiliului, Europa trebuie să-și propună să-și amelioreze investiția în cercetare, dezvoltare, pentru că iarăși avem o tendință opusă globa ă, celei globale. Statele Unite investesc în continuare substanțial, inclusiv prin brain, brain drain, în cercetare, dezvoltare, iar China, prieteni, China a, a angajat anul trecut 7 milioane de absolvenți de universități în economia ei. Vă imaginați ce înseamnă efectul de multiplicare atunci când angajezi mână de lucru superior calificată într-o economie? Research and Development poate să creeze un atu pentru economie. A doua chestiune importantă și a fost subliniată, sprijinul real pentru întreprinderile mici și mijlocii, dar small, it's beautiful, but it's also dying easily. În vreme de criză, small, beautiful, but fragile. Trebuie să gândim doar mici, întreprinderile mici și mijlocii în parteneriat cu economia reală, pentru că asistăm, în vreme ce noi vorbim despre small it's beautiful, la un proces de concentrare, de creare a unor super entități economice fără precedent în istoria economică. Asta e tendința globală. Small is beautiful, dar cum să com- concureze our small is beautiful cu giganții, fie ei din Europa sau din China sau Statele Unite ale Americii. Și ultimul lucru pe care îl propun, să reflectăm din perspectiva politicii de coeziune la conținutul acordurilor de comerciale și de schimb de investiții pe care tocmai le angajăm în această vară la finalul unei comisii care nu ne-a informat nimic despre substanța reală a negocierilor, acordul de liber schimb și uh, investiții cu Statele Unite ale Americii, acordul de investiții cu China, acordul de investiții cu alte entități importante în economia globală. Pentru că dacă vom plonja orbește în aceste negocieri cu un ongoing commission, cu un parlament care n-apucă să afle rezultatele negocierilor. Pentru că vin alegerile europene, Europa își va vulnerabiliza mortal capacitatea sa economică și nu vorbesc ca un protecționist. Mă interesează și pe mine ca român care are o țară profund dezindustrializată și devastată de sărăcie să vadă că Europa mea și Europa noastră are o capacitate economică și de competiție globală care să-i permită să aibă leading role nu doar în câteva nișe din economia globală, ci ca un actor global competitiv. Ne place să declarăm despre noi lucruri frumoase, dar bugetul nu ne ajută prea mult și nici viziunea strategică în care politica regională să fie parte a acestei viziuni largi nu a fost prea exersată. Scuze pentru că am vorbit prea mult. Mulțumesc. Eh, thank you very much, Lambert. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Van Nistelrooy. Da, foarte pe scurt, dacă îmi permite și mie câteva remarci. În primul rând, m-a intrigat ce a spus domnul Boștinaru în legătură cu țările de jos. Nu sunt sigur dacă am înțeles uh, perfect ce ați spus. V-ați referit la investiții? Credeam că v-ați referit la faptul că există dezechilibre de uh, export suntem într-adevăr unele din state în care exporturile au încetinit. Poate situația este explicată de faptul că în țările de jos se regăsește unul din uh, cele mai mari porturi din uh, Europa. Ei bine, în porturi ajung bunuri importate care apoi sunt repartizate peste tot în Europa. Este adevărat. Noi importăm foarte multe bunuri, însă acestea ajung în Franța, în Germania și în alte state. Deci, din punct de vedere statistic, nu este o idee bună să credeți cifrele. Trebuie să înțelegem ce se ascunde în spatele acestor cifre. Și apoi, ce văd eu că se întâmplă este că are loc uh, o relocare industrială, dar și uh, se întâmplă în același timp fenomenul invers, de stabilirea unor ramuri industriale de vârf lucru care duce la robotizare, de exemplu, dacă este să vedem ce se întâmplă. Se închid linii de producție pentru autobuze, pentru autocare și așa mai departe. Pentru că toate aceste produse sunt acum manufacturate de linii de producție robotizate, lucru care permite revenirea producției în Europa, din alte părți ale lumii. Deci ar trebui să ținem cont și de asemenea statistici. Un alt aspect, amintit deja de domnul Matula, de exemplu, este faptul că ar trebui să ne uităm la aceste tehnologii uh, importante, pentru că suntem lideri în cercetare, însă, din păcate, rămânem în urmă când vine vorba de inovare și de punere în aplicare și banii investiți în cadrul de, de cercetare nu aduc același uh, beneficiu ca beneficiile obținute în Japonia sau în Statele Unite ale Americii. Deci trebuie să facem noi pași din punctul de vedere al nanotehnologiei, economia biologică și așa mai departe. Toate aceste evoluții uh, trebuie păstrate în Europa, pentru că dacă nu le păstrăm aici, vom pierde însă pentru a le, pentru a le păstra trebuie să le folosim. Și în acest raport poate am putea să ne uh, referim și la cele prezentate de domnul comisar Tajani. Pentru că recent, în abordarea industrială a Comisiei Europene, domnul Tajani s-a referit exact la asemenea puncte. Și ultima remarcă se referă la punctul 5. Mă bucură faptul că ați că ați menționat această strategie pentru specializarea inteligentă. Însă ce îmi lipsește mie în general este următorul lucru. Vedem că în anumite state apar acum noi uh, inițiative de clustering care uh, se regăsesc în acordurile de parteneriat pentru următorii șapte ani. Uh, însă lipsește conectarea între regiunile din Europa. Este un punct foarte important. Capacitatea de învățare, noua, noua tehnologie este o capacitate europeană, nu națională. Deci lipsește plus valoarea europeană dincolo de ceea ce se întâmplă în regiuni, uh, orașe și uh, state. Este un lucru important. Am vizitat China, de exemplu, în urmă cu două luni și am uh, vizitat compania Huawei, sprijinită de, de stat în TIC. Și ei consideră că Europa Um, ei consideră că repartizarea este una uniformă în uh, Europa, repartizarea tortului, însă nu se discută deloc despre ce formă trebuie să aibă tortul pe, pentru viitorul Europei, pentru că nu putem să avem aceeași inițiativă la nivel înalt în toate statele. Ce înseamnă specializarea inteligentă? Să ții seama de toate aceste elemente și apoi vom vedea că în sectorul um, nanoelectronic există patru sau cinci centre rămase. Restul s-au mutat în China. Însă, datorită acestei concentrări, am putea să le păstrăm în continuare mesajul pentru stat este să ia anumite decizii, să investească în anumite locuri și după aceea să există acest fenomen de repartizare înspre întreprinderile mici și mijlocii, de sprijinire a startup-ului și așa mai departe. Deci, cred că voi veni cu câteva propuneri de amendament, însă baza de pornire este foarte bună. Vă mulțumesc, a fost ultima intervenție și nu știu dacă Maria, dorești acum să ai uh, intervenția finală? Vă mulțumesc. Sunt de acord cu toate intervențiile, însă nu, nu cred că trebuie să inițiem acum uh, dezbatere despre relocarea industrială, pentru că uh, această dezbatere ar fi prea cuprinzătoare. Este vorba de sprijinirea întreprinderilor, de sprijinirea cercetării, investiții în cercetare, cercetare în tehnologii de vârf, de vârf. Știm foarte bine care sunt întreprinderile de vârf, cât de bine funcționează acestea, cât de competitive sunt și câte locuri de muncă creează. Sunt de aceeași părere cu Maria Teresa când vine vorba de sprijinirea industriei uh, culturale și creative, care reprezintă deja 4% din PIB-ul european. În plus, aș dori să mulțumesc pentru toate părerile dumneavoastră și cred că împreună vom uh, reuși să îmbunătățim acest uh, raport. Da,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 ktoré robili vynikajúcu prácu, ale neboli prepojené s priemyslom. To znamená, je to dôležité, aby sa prepojil priemysel... O, oh, pardon. Budú, budú říkať v inom jazyce. Se pare că există o problemă cu interpretarea. Sper că acum lucrurile funcționează. În perioada dou- între 2007 și 2013, industriile creative nu au fost sprijinite de fondurile structurale pentru că nu exista nicio politică guvernamentală care să definească necesitățile și beneficiile acestui sector. Știu că există foarte mulți oameni de știință care, din păcate, nu au legături cu sectorul industrial. Tocmai de aceea, această legătură între lumea științifică și cea industrială trebuie să fie consolidată. Eu, în calitate de politician uh, regional, încerc să, să sprijin consolidarea acestor legături. Și în încercările mele am observat că există mai multe obstacole uh, de exemplu, costurile industriale nu sunt considerate ca fiind deductibile în mai multe state. Drept urmare, cred că ar trebui să profităm mai mult de cele mai bune practici existente în statele membre. Vă mulțumesc. Termenul de, punere, de depunere a amendamentelor din motive legate de calendarul stabilit pentru acest raport este destul de strâns. Deci termenul de depunere este mâine la prânz, la ora 12. Tocmai pentru că trebuie să votăm în luna iulie. Deci uh, sper că cei care doresc să depună amendamente să se mobilizeze cât mai repede. Vă mulțumesc și acum trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, un studiu pregătit de directoratul din cadrul Comisiei Europene pentru politici urbane. Este vorba de intervențiile legate de construirea de locuințe pentru a promova incluziunea socială, mai ales în zonele din sudul Europei. Vom da cuvântul uh, inițial doamnei uh, director din partea Comisiei Europene, după care vom uh, asculta părerea experților. Vă mulțumesc, doamnă președintă, doamnelor și domnilor. Este o plăcere să pot să vă prezint astăzi ce am făcut prin elaborarea acestui studiu cerut de Parlamentul European la inițiativa uh, domnului Cozzolino. Avem acum un raport final despre cum au contribuit intervențiile pe piața locuințelor și ce contribuții au avut acestea la integrarea socială și abordarea provocărilor din suburbiile defavorizate ce înseamnă această intervenție? Este vorba de intervenția din uh, perioada de programare 2007-2013. Acest studiu, de fapt, a început printr-o revizuire a măsurilor politice, dar am uh, examinat și 10 proiecte în diferite state membre, ideea fiind să primim informații și să ne concentrăm mai mult pe cele mai bune practici. După ce am discutat rezultatul, am considerat că acest rezultat urmează să fie diseminat actorilor implicați în regiuni, în uh, orașe, astfel încât acest, uh, acești actori să se poată pregăti mai bine pentru următoarele proiecte de regenerare urbană. Aș dori să subliniez eligibilitatea și transformarea eligibilității în perioada 2007-2013, când vine vorba de intervenția în locuință, tocmai pentru a înțelege mai bine care a fost cadrul legal pentru toate aceste intervenții, după care voi da cuvântul experților noștri. Am început cu, o, cu criterii de eligibilitate restrânsă pentru că regulamentul inițial stabilea limitele uh, acestor intervenții doar pentru noile, statele, noile state membre care aderase la Uniunea Europeană după 2004. După aceea, domeniul de aplicare a fost extins de două ori, pentru prima dată în anul 2009, moment în care eligibilitatea geografică acopera toate statele membre din punctul de vedere al eficienței energetice și uh, folosirea de surse energetice regenerabile în uh, sectorul locuințelor. Apoi, o a doua extindere a avut loc în anul 2010, au fost acoperite toate statele membre. Au fost incluse acum locuințele pentru suburbii. Deci ne-am dorit să ținem seama de mai multe aspecte, aspecte sociale, ocupare și chiar anumite investiții de infrastructură în comunități marginalizate. Am încercat să avem o abordare cât mai integrată pentru că ne-am dat seama că doar asemenea intervenții ar avea un efect durabil. Ne bucură faptul că a fost inițiat acest studiu de către Parlamentul European pentru a profita de toate aceste informații în următoarea perioadă de programare. Și un ultimul lucru de, pe care doresc să-l amintesc, în cadrul planului de revenire economică, am ținut seama de potențialul noilor instrumente financiare inovatoare. A fost clar că prin aceste instrumente putem sprijini aceste intervenții în locuință, în sectorul locuințelor. Deci, cadrul legal a evoluat mult în perioada actuală. Acest cadru legal este în discuție acum pentru următoarea perioadă de programare, pentru că trebuie să vedem exact care va fi locul intervenției în sectorul locuințelor în noua perioadă de programare și acum dau cuvântul celor doi experți, John Dot și Ian Martin Devet, de la Ecoris, pentru a vă prezenta care sunt datele pe care le avem la dispoziția noastră, cum s-a răspuns provocărilor existente și care sunt învățămintele uh, pe care trebuie să le tragem în urma acestui studiu. Vă mulțumesc, doamnă director. Avem alături de noi doi experți, Ian Martin, director la Ecoris în Bruxelles și John Dot, care este un cercetător uh, principal tot la Ecoris. Nu știu cine va avea uh, primul cuvântul. Ian Martin de Vet. Thank you, uh, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Vom încerca să vă prezentăm uh, constatările principale ale unui studiu pe care l-am derulat uh, împreună cu prietenii noștri de la uh, Școala de Economie din Londra și Institutul Metropolitan din Budapesta. When uh, addressing this, this, this topic, which is quite... Acest subiect este unul foarte complex Uh, după ce am pregătit această prezentare azi noapte, mă gândeam uh, că poate ar trebui să-mi plătesc și factura la energie pe care o am aici cu mine. Și, din păcate, fac, din fericire, factura la energie nu este foarte mare în raport cu venitul meu. Poate că îmi veți spune că sunt foarte bogat, dar nu este deloc așa pentru că plătesc taxe în Belgia. Uh, factura la energie este mică pentru că am un uh, apartament modest, bine izolat în Bruxelles. Problema pe care uh, am uh, discutat-o și pe care am analizat-o anul trecut a fost că în Europa există tot mai mulți oameni care au probleme să-și plătească factura la energie. Deci trebuie să vorbim despre sărăcia în ceea ce privește energia și sărăcia în domeniul locuințelor. Uh, studiul uh, a durat un an și ne-am concentrat pe investițiile în locuințe din FEDER în perioada 2007-2013, iar scopul studiului a fost de a-i uh, informa și de a-i inspira pe factorii de interes din statele membre europene, regiunile și autoritățile locale pentru proiecte de regenerare a sectorului locuințelor. Am încercat să căutăm dovezi ale abordărilor integrate, uh, să vedem care sunt provocările acestor proiecte și care sunt lecțiile pe care le putem învăța. Au existat uh, trei uh, întrebări uh, pe care le-am adresat în cadrul acestui studiu. Prima a fost următoarea. În ce măsură există dovezi că investițiile în locuințe din FEDER contribuie la regenerarea urbană durabilă integrată? Ce înseamnă asta? Am vrut să aflăm dacă există modele de regenerare urbană durabilă integrată în Uniunea Europeană și dacă acestea pot fi măsurate într-un fel sau altul. Apoi am vrut să vedem uh, cum proiectele finanțate prin FEDER uh, abordează problema dezvoltării urbane durabile și cum uh, aceste două obiective de economii energetice și aspectele sociale se combină și se întrepătrund în practică. A doua întrebare a fost care sunt principalele provocări întâmpinate în Uh, întocmirea și implementarea acestor proiecte de regenerare. Care sunt specificurile naționale în ceea ce privește implementarea acestor proiecte? Și care sunt provocările practice uh, cu care se confruntă cei uh, care pregătesc și implementează aceste proiecte. Iar ultima întrebare a fost ce lecții pot fi învățate uitându-ne atât retrospectiv cât și în perspectivă, în viitor. Adică, care sunt factorii de succes ai unor astfel de proiecte de investiții în locuințe din FEDER? Cum am făcut acest studiu? Am uh, studiat uh, acest subiect uh, în detaliu, după care am studiat în profunzime 10 proiecte din 10 state membre. Uh, cineva spunea că trebuie să ne uităm în spatele cifrelor, să vedem ce stă în spatele cifrelor. Exact asta am încercat să facem și noi. Am, uh, pentru fiecare proiect uh, am petrecut timp de o săptămână alături de diferitele persoane pe care le-am intervievat. Uh, am vizitat uh, apartamentele și blocurile de apartamente care au făcut uh, obiectul proiectelor respective. Deci am vrut să fundamentăm cu adevărat acest studiu. Am avut 10 studii de caz, toate foarte diferite. Dacă vă uitați la prima coloană, acoperirea geografică este foarte variată. În Regatul Unit am uh, studiat mai multe cartiere în cadrul proiectului RICI, care își propunea să uh, promoveze instalarea de tehnologii cu emisii reduse de carbon. Și uh, vroiam să um, încurajăm aceste investiții. În Germania, Uh, în care federul nu s-a alocat într-un mod foarte țintit, a existat totuși o abordare uh, integrată. La Chemnitz, în zona Zonenberg, a existat un proiect de gestionare a cartierului și reînnoire și regenerare a eficienței energetice. În Estonia am, avut un, am studiat un proiect la Tallinn care aborda aspectele sociale ale locuințelor și se vorbea despre integrarea în locuințele sociale și orfelinate. Acest proiect uh, își propunea să îmbunătățească infrastructura socială și să introducă măsuri de eficiență energetică. În Franța uh, am uh, analizat un proiect în Cambre, în cartierul La Forêt care își propunea să reducă consumul de energie și să îmbunătățească nivelul de calitate a vieții, siguranța și imaginea cartierului. În Letonia și în Lituania, activitățile s-au concentrat pe întreaga țară. Era vorba despre măsuri țintite de eficiență energetică în blocurile de apartamente. În Ungaria ne-am concentrat pe sectorul 21 din Budapesta. În uh, cartierul rezidențial uh, ADI erau foarte multe probleme, astfel că a fost implementat acest uh, proiect care să încerce să le rezolve. În Cehia am analizat cartierele Hanov și Stovki și un proiect de reabilitare a 12 blocuri de apartamente. În Italia am analizat un proiect de reconversie, recalificare energetică a locuințelor sociale uh, cu accent pe anumite grupuri de populație, cum ar fi părinții singuri sau familiile monoparentale. În Lituania uh, am observat că s-a folosit uh, fondul Jessica pentru investiții în acest proiect. Iar în Polonia am analizat situația din orașul Sieraț, în care eh, s-au făcut eh, investiții în acest eh, domeniu. După cum vedeți, au existat niveluri diferite de intervenție în fiecare dintre aceste studii de caz. Așa cum spunea deja doamna directoare, contextul legislativ a evoluat foarte mult de-a lungul timpului este esențial să ținem cont de faptul că inițial se punea accentul doar pe statele membre noi. Articolul 7.2 uh, uh, prevedea acest lucru, pentru că în acele țări uh, erau probleme cu, cu locuințele și cu consumul mare de energie. În 2009 s-a instituit uh, planul de relansare la nivel european, care a pus accentul pe um, necesitatea stimulării creșterii și uh, creării de locuri de muncă. Iar în 2010 s-a extins sfera de aplicare și la uh, locuințele pentru comunitățile marginalizate. de-a lungul uh, timpului au existat uh, diferite plafoane pentru sumele din FEDER care puteau fi folosite pentru acest uh, domeniu. Inițial, 2% din FEDER, asta în, noile, în cele 12 state noi membre ale Uniunii Europene. În total, nivelul era de 6%, iar în UE uh, 15 s-a plafonat suma la 4%. Întrebarea logică este dacă acele sume au fost angajate. Răspunsul este parțial. Cele mai recente cifre pe care le avem de la SICODAS sunt un pic uh, depășite, dar uh, se spune că aproximativ 1-2% din uh, alocarea totală FEDER a fost cheltuită pentru aceste obiective. Există trei explicații pentru care nu s-a cheltuit mai mult. În primul rând, a existat un timp foarte scurt de adaptare pe teren la modificările legislative. Evident, uh, este nevoie de timp uh, pentru ca reglementările să fie transpuse în politici și practici. Evident, programele FEDER erau deja avansate când a fost introdus acest criteriu de eligibilitate, mai ales în statele membre mai vechi. Plus că unele țări au hotărât să nu cheltuiască fonduri din FEDER pentru sectorul locuințelor. În noile state membre, Ungaria, Lituania, Polonia, România și Slovacia, s-au alocat uh, sume relativ mai mari, 100-200 de milioane de euro în aceste țări. În UE 15, în Franța, Grecia, Italia și Regatul Unit uh, a fost, uh, au fost folosite mai bine aceste fonduri. Se pune întrebarea dacă funcționează această abordare integrată, iar colegul meu, John Dot, va comenta mai mult. Mulțumesc foarte mult. Domnule Dot, vă rog. Yes, I get... Vă mulțumesc foarte mult. Da, eu, mie îmi revine partea cea mai uh, interesantă, aș putea spune. Obiectivul uh, până final al uh, regenerării integrate, ne-am gândit care ar fi acesta și răspunsul este că e greu de spus cum s-a subliniat de vreo câteva ori până acum, acest lucru e greu de făcut pentru că durează mult procesul legislativ, termenele sunt uh, greu de respectat și trebuie să vedem exact ce s-a terminat, ce urmează să facem, ce se, ce se va face până la urmă. A fost mai mult vorba de uh, practici pe, și ocazii pe care am putut să le observăm și am tras și niște învățăminte pentru viitor. Unul dintre, una dintre lecțiile pe care le-am învățat uh, în mai multe discuții, de fapt, este că trebuie să se țintească zonele cele mai uh, nevoiașe și pentru acest lucru e nevoie de măsuri bine tințite. Și dacă ne uităm la cele 10 studii de caz, ne-am dat seama că acestea au fost concentrate pe locuințe private, fără să fie abordări regionale. Nu prea se ținteau zonele care aveau cea mai mare nevoie. Nu erau chiar atât uh, de bine concentrate. Dacă ne uităm la Franța, Italia și Regatul uh, Unit, uh, concentrarea s-a făcut pe locuințe sociale, dar de fapt nu existau programe cu adevărat integrate. Și da, bun, erau uh, afectați persoane, erau cumva beneficiau persoanele din locuințe sociale, dar nu s-au făcut lucrurile chiar atât de bine. Dacă se uh, Um, s-ar fi făcut o abordare integrată, ei bine, atunci, într-adevăr, ar fi beneficiat uh, cei mai nevoiași. Acest lucru l-am putut vedea în mai multe programe pe care le-a finanțat Uniunea Europeană. cât despre impactul pe care l-am putut observa și ceea ce se estima pentru viitor. Poate că nu e surprinzător uh, faptul că era o concentrare pe legislație și pe energie. Într-adevăr, impactul s-a referit la um, scăderea um, consumului de energie. Nu o să intru în uh, cifre, dar dacă uh, vedeți aici, Estonia, Franța, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania și uh, Regatul Unit au făcut proiecte care aveau legătură și cu scăderea consumului de energie. Ei bine, am observat că acestea până la urmă au și beneficii sociale și economice. Mă voi referi la acest lucru mai târziu, dar în acest moment trebuie să spun că este vorba de un proces în curs de desfășurare. Contractul, uh, impactul acesta este uh, din ce în ce mai mare și va, fi, va reieși mai clar pe măsură ce va trece timpul. Că despre incluziunea socială, aici aș putea spune că um, impactul este unul um, de mijloc, să zicem, mediu. În Republica Cehă au fost uh, Uh, programe de succes pentru uh, locuințele pentru comunitatea romă, dar nu prea se știe dacă acestea vor fi, dacă vor fi consecințe durabile. În Estonia, la fel, uh, dacă nu s-ar fi folosit FEDER, um, locuințele pentru copii tot n-ar fi la standarde decente. Într-adevăr, aici s-a văzut un element social. că despre Franța, Aici nu prea se văd uh, îmbunătățirile în anumite cartiere defavorizate, dar în orice caz s-a văzut o îmbunătățire treptată a calității vieții. În Germania, uh, Federus a cheltuit uh, indirect în locuințe. A fost un program mai integrat. Acolo s-au văzut succese destul de mari. În Italia, S-a văzut uh, o cooperare uh, strânsă între chiria și proprietari și uh, s-a investit mult în um, capacitățile de locuințe și acest lucru a avut un impact enorm asupra comunităților respective. Și în final, în Polonia, a fost exact contrariu. După cum văd aici, um, piața care a fost transformată nu a dus la o incluziune socială, pentru că um, rezidenții de la prima respectivă au fost îndepărtați ceea ce înseamnă că poți să lucrezi la infrastructura unui, um, unui cartier, a unei zone, dar dacă în acest proces uh, îndepărtezi persoanele care trebuiau să fie beneficiare, atunci cumva uh, efectul este um, exact contrariul. Putem să vorbim despre um, programe care până la urmă sunt dăunătoare și nu e vorba doar de cazul polonez, este o chestiune globală. Că despre impactul economic, de fapt este o dimensiune mai puțin pronunțată. Ne așteptam să vedem niște uh, efecte foarte interesante, toată lumea era foarte entuziasmată, dar de fapt până la urmă în ceea ce privește crearea de locuri de muncă și de competențe, ne așteptam la acest lucru cu fiecare bună practică. Că dacă construiești o casă, creezi locuri de muncă, dar de fapt trebuie să se vadă mai bine cum se localizează impactul, cum se îmbunătățește, îmbunătățește acesta în funcție de tipul de localitate, de regiune, de oraș și am descoperit că, de fapt, programele de creare de locuri de muncă nu făceau parte decât uh, um, din programele din Franța și din uh, Regatul Unit. În celelalte um, cazuri uh, studiate era cumva un efect colateral, nu era unul dintre efectele scontate. Cât despre um, stimularea uh, creșterii, am văzut, de exemplu, că în Republica Cehă se duce la o îmbunătățire a nevoii de servicii uh, și, practic, se creează o creare de competență pentru persoanele implicate. A fost adevărat uh, acest, um, această tendință. De exemplu, în Germania au fost um, țintiți um, locuitorii zonei în scopul creșterii competitivității companiilor uh, locale și S-a realizat acest lucru. În uh, Regatul Unit, uh, investițiile din FEDER au fost uh, legate de un um, um, lanț de distribuție local și s-au creat peste 5 milioane de euro în venituri conexe. În Lituania, 90% din lucrările de izolare din programul național au fost făcute de firme lituaniene. Așadar, s-a făcut un fel de impact local pentru zona respectivă unde se intervene. Dar dacă ne uităm la studiile de caz, este important de spus faptul că, de fapt, a fost vorba de doar um, de impact, impactul economic a fost un uh, obiectiv esențial doar în Republica Cehă, în Germania și în uh, Regatul Unit. Deci au existat efecte pozitive, dar și anumite uh, aspecte legate de, șemti, de scepticism. De fapt, până la urmă, s-au văzut dezavantajele și uh, anumite mm, lipsuri în uh, aprobarea, în abordarea integrată proiectele respective până la urmă, din diverse motive, că era vorba de planificare, de termene, capacitate, cunoștințe, nu au dus la o maximizare a avantajelor economice și sociale care puteau să vină prin uh, programe de eficientizare a locuințelor. Se poate vedea acolo că inițiativele uh, Uh, dacă sunt uh, um, lărgite cumva, pot să aibă un uh, efect mult mai mare. Ceva s-a întâmplat și um, a fost legat de lipsa de măsurare a evaluărilor în efectelor sociale și economice. Nu s-a gândit nimeni la câte locuri se vor crea, la oamenii care uh, vor beneficia de pe urma locuințelor îmbunătățite. Și asta s-a văzut în uh, studiile de caz. Mereu lipsea câte ceva și aceste lipsuri trebuie să fie rezolvate dacă vrem să maximizăm impactul în viitor nu a fost nicio surpriză faptul că mm, profesioniștii din domeniul locuințelor au fost cei care s-au ocupat, nu vreau să ne ocupe, să se ocupe de acestea persoane din domeniul transporturilor, dar e clar că totuși e nevoie de persoane care să se ocupe de aceste proiecte, care să aibă competențe mai largi, persoane foarte competente, care să se uite la aspecte mai generale. Până, până acum, cei care erau implicați erau doar cei profesioniști în domeniul locuințelor. Dar Uh, ei ar fi trebuit să știe și cum să îmbunătățească impactul uh, local, care să știe despre ce e vorba cu fondurile sociale, cu politica socială. Aici uh, apar lacunele. Că despre integrarea orizontală pe mai multe teme, bine, aceasta a fost limitată de, locuin, de cunoștințele limitate și acestea. Au fost și alte um, lipsuri, alte deficiențe de exemplu, zona de intervenție. De cele mai multe ori era vorba de uh, anumite proprietăți imobiliare limitate, un loc de blocuințe sau mai multe și, practic, era un impact limitat doar pentru persoanele care uh, locuiesc în um, locurile, în blocurile respective. Doar acestea beneficiază de locuințe mai bune, dar ce se întâmplă cu cele mai jos, pe aceeași stradă, care au și acestea probleme? Apoi, se vede o integrare dacă există un istoric al integrării. Dacă e vorba de uh, state unde nu există un astfel de istorie, dacă nu se înțelege aspectul, e bine apar probleme legate de construirea de capacități, de schimbul de bune practici, care sunt necesare. Apoi, uh, finanțarea este foarte importantă în toate domeniile și știm în aceste vremuri grele cât de problematică este problema finanțării. Și apoi, de asemenea, s-a văzut aici că uh, Uh, fondurile mm, FEDER au fost mult mai active, dar s-au mai folosit până la urmă și Jessica într-o manieră destul de interesantă, mai ales în um, um cazurile pe care le-am studiat, uh, pasarea de împrumuturi către utilizatori finali. Dar aici s-au văzut și câteva probleme legate de cine beneficiază și cine plătește. Apoi, accesul la FEDER, uh, Uh, până la urmă, um, când vine vorba de acces, um, acesta este deschis mai degrabă asociațiilor, de proprietari, de locatari și mai departe. Dar până la urmă, la fața locului, cei care au nevoie cea mai mare de fonduri sunt cei care au cele mai puține competențe de a se asocia, de a face apel la fonduri, de a găsi acces la acestea. Și aici e nevoie de sprijin, de asemenea nevoie și de cofinanțare și de rambursarea a împrumuturilor. Până la urmă, dacă e vorba de o persoană fizică la fața locului și oferă un împrumut, până la urmă um, nu s-au folosit prea multe fonduri pentru că persoanele respective spun, dar eu nu mai vreau să-mi asum uh, datorii. Deja lumea se pare că se duce pe panta ascendentă, eu nu vreau să am datorii. Și apoi, dacă e vorba de autorități regionale sau de um, o municipalitate, uh, le spunem, uite, vă dăm 50% din finanțare. pe Păi nu putem, că noi trebuie să concediem oameni, nu avem fonduri. Acestea au fost răspunsuri des întâlnite. Să spunem că um, e nevoie de o dinamică în finanțare și Jessica este o soluție și poate că la următoarea perioadă și poate dacă luăm de la capăt și vedem lucrurile în alt fel, s-ar putea să venim cu soluții. Cât despre persoanele care au beneficiat de acest lucru și despre modul în care au fost împărțite și um, împărtășite experiențele. bine, experiențele au fost foarte diferite în acest um, domeniu. În Germania s-au făcut consultări largi, în alte uh, state a fost la ce părere aveți despre asta, niște consultări sumare și după aceea s-a trecut la um, activități așa cum uh, prevedeau profesioniștii. Cred că participarea este importantă în viitor. Participarea se face mai mult în uh, faza de planificare, dar pe măsură ce evoluează lucrurile și se ajunge în faza de implementare, se fac uh, um, schimbări semnificative fără contribuția publicului, ceea ce nu prea convinge publicul, nu prea participă în fazele finale. S-au văzut și niște aspecte de inovare și în Regatul Unit, de exemplu, uh, atunci când s-a făcut uh, o schimbare pe o stradă, de fapt o întreagă stradă a fost transformată și un reprezentant local a fost ales să participe și până la urmă toată comunitatea a fost uh, implicată foarte bine și s-au văzut efecte extrem de bune. Cât despre cât de acceptabile au fost costurile ei bine, uh, Federul a um, adus la o, um, scădere a costurilor legate de electricitate. Dacă se folosește mai puțină energie, clar că scad costurile. Nu trebuie să fii uh, cine știe ce savant ca să înțelegi acest lucru. Um, și s-a observat într-un caz însă niște creșteri ale Uh, costurilor individuale, pentru că s-au instalat uh, contoare și uh, până la urmă costurile individuale au fost mai mari înainte să făcuse o împărțire. Dacă vrem ca persoanele respective beneficiare să nu sufere de pe urma unei creșteri de costuri, atunci trebuie să informăm mai bine, prin broșuri sau prin alte mijloace, cât despre calitate um, Cred că ar trebui să se um, concentreze mai mult pe calitate. S-a încercat atingerea unui număr mai mare de beneficiari, de clădiri, ceea ce e un lucru pozitiv, dar pe de altă parte reprezintă o provocare. Federul nu poate să uh, Uh, finanțeze orice tip de clădire, nevoie de un pic de stimulent uh, pe partea de inovare, dar dacă se pot uh, atinge mai mulți beneficiari, atunci trebuie încercat și acest lucru. Încă un lucru, la provocări, mai sunt câteva, probabil că bănuiți acest lucru. Vă mulțumesc. Pe scurt, în legătură cu principalele provocări, cred că acestea pot fi grupate în, în felul următor. Cooperarea între diferitele organizații guvernamentale, între autoritățile locale și cele județene, de exemplu, sunt uh, foarte importante și, desigur, pentru acest lucru, un număr mare de actori trebuie să se implice ca aceste acțiuni să devină realitate la fața locului mai ales dacă ne dorim ca lucrurile să meargă înainte într-o manieră mai integrată. Și, într-adevăr, este nevoie de mai multe planuri sectoriale, indiferent că este vorba de planuri în sectorul locuinței, de reabilitare energetică uh, la toate nivelurile, local, regional și așa mai departe, trebuie să existe o compatibilitate între toate aceste planuri și aceasta este o provocare importantă. Și probabil în Parlamentul European uh, s-a discutat foarte mult de compatibilitatea regulilor și, și din acest punct de vedere uh, trebuie să existe o legătură între FEDER și FSE și nu în ultimul rând uh, trebuie să existe o finanțare suficientă, mai ales în acest climat actual. Și trebuie să avem o perspectivă cât mai largă, să se folosească la maxim posibilitățile um, creditelor, chiar dacă capacitatea lipsește la nivel local. Și o ultimă provocare care trebuie menționată, s-a pus foarte mult uh, accentul pe, um, pe locuințele publice de stat și s-a neglijat puțin s-a neglijat puțin sectorul uh, privat, unde există, de exemplu, asociații de proprietari și este mult mai, uh, mult mai dificil să gestionezi o asemenea asociație de, de proprietari. Știm că există diferite sisteme de vot în asemenea asociații și este foarte dificil ca în, același, ca în acest cadru de timp foarte scurt să găsești un leadership adevărat, pentru că este nevoie de un, de un leadership local, indiferent din ce parte vine acesta. Am luat notă de propunerea Comisiei legată de următoarea perioadă de programare și în legătură cu acest subiect, provocările pe care le-am văzut în trecut se pare că sunt abordate în mod adecvat prin noua propunere a Comisiei, pentru că intervențiile în sectorul uh, locuințelor se integrează foarte bine în uh, obiectivele tematice stabilite pentru uh, acordurile de parteneriat. Cel puțin patru din acestea sunt acoperite de intervenția directă în sectorul locuințelor. De asemenea, limitele urbane pentru FEDER sunt uh, acoperite acum în uh, propuneri și acest lucru permite investiții mai largi în acest domeniu și un lucru important, un grad mai mare de flexibilitate va avea consecințe majore la fața locului pentru că vor fi um, acoperite mai multe activități. Propunerea permite diferite tipuri de investiții, și um, va, va fi posibil o concentrare asupra eficienței energetice și asupra componentei sociale. În plus, este posibil o abordare mai echilibrată din punct de vedere economic, social, de mediu și așa mai departe. Sunt posibile și abordări mai uh, complexe care țin seama de elemente de, conect, uh, de conectare cât mai largă. Și în final, Vedeți aici acest uh, triunghi cu dimensiunile economice, sociale și de durabilitate și vedeți unde s-au plasat diferitele proiecte și care sunt rezultatele și impacturile acestor proiecte. Cred că putem spune că, într-adevăr, uh, aceste intervenții au avut efecte pozitive, însă impactele au fost mai puternice când vine vorba de eficiență energetică, urmată de incluziunea socială și mai puțin de economie. Avem nevoie de o abordare integrată și pentru acest lucru este nevoie de un cadru de politici mai eficace, atât la nivel european, dar și la nivel național și local și noua perioadă de programare ar trebui să prevadă stimulii necesari pentru a ajunge înspre asemenea abordare și suntem optimiști într-un mod moderat vis-a-vis -vis de posibilitatea de a aborda această problemă a reducerii sărăciei. Este clar că doar investițiile din cadrul FEDER nu vor rezolva această problemă. Vă mulțumesc pentru această prezentare cuprinzătoare. Sunt mai mulți colegi care doresc să intervină. Marie Teres este prima. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu aș dori să le mulțumesc uh, prezentatorilor pentru această prezentare foarte complexă. Mă bucur să avem încă o dată ocazia să discutăm despre acest subiect atât de important uh, pentru viitorul politicii de coeziune. În ultimii doi ani, această politică a luat uh, o dimensiune puternic urbană și mă bucur uh, foarte mult să văd cât de importantă va deveni în următoarea perioadă de programare. Vă reamintesc și știți că primul obiectiv al coeziunii teritoriale europene este echilibrul teritoriilor Știm bine că 68% din populația europeană trăiește în zone metropolitane, iar acestea reprezintă o foarte mare parte, aproape 70% din PIB-ul Uniunii și 75% din consumul de energie, de unde și importanța acestui subiect și uh, de unde și importanța evoluției uh, politicii urbane înspre înverzirea Uniunii Europene. Am câteva întrebări uh, și, de fapt, vreau niște cifre. Se spune că 20 de miliarde de euro ar trebui alocate în perioada actuală pentru dezvoltarea urbană, deci o mare parte din bugetul politicii de coeziune. Aș vrea să știu uh, dacă știți că această sumă a fost, de, a fost cheltuită. S-a menționat, uh, de asemenea, uh, suma care ar putea fi uh, alocată pentru comunitățile marginalizate. Știți uh, care ar fi uh, cuantumul fondurilor angajate pentru dezvoltarea urbană în, pentru aceste comunități și aș vrea de asemenea să insist asupra unui punct care mi este foarte drag. Eu vin din Perpignan, un oraș din sudul Franței care are o istorie foarte importantă, iar renovarea centrului istoric reprezintă o mare provocare pentru viitor. Uh, centrul uh, acestui oraș este amenințat dacă nu se investesc fonduri. Mai mult, uh, magazinele de acolo, se, din centru, uh, se închid din cauza marilor centre comerciale, plus uh, că există constrângeri arhitecturale în ceea ce privește renovarea. Trebuie să se facă reabilitări energetice, însă multe locuri nu sunt, nu sunt locuite, nu sunt locuri de parcare, transportul în comun nu este la randament optim. Deci putem să ne punem Uh, foarte mult speranța în fondurile de coeziune. Următoarea generație uh, a fondurilor FEDER va trebui să țină mai bine seama de nevoile de dezvoltare urbană integrată, cu 5% uh, din FEDER alocat pentru aceste um, activități. Și asta, um, acestea sunt detalii în plus față de ceea ce ați prezentat dumneavoastră eu doream să mă refer la aceste centre ale orașelor care ar putea să beneficieze de aceste politici. Cred că aleșii locali și aleșii municipali trebuie să profite de aceste oportunități uh, pentru a solicita aceste fonduri în uh, cadrul acordurilor de parteneriat în curs de negociere. Iată cum putem să punem în valoare aceste politici. Uh, noi sunt, ne confruntăm cu această lipsă de valoare adăugată pe care o oferă fondurile de coeziune. De aceea cred că uh, putem să valorificăm mai mult aceste oportunități, iar noi ca eurodeputați putem să avem un rol și mai important în acest domeniu. Mulțumesc foarte mult oricum pentru acest studiu interesant. Mulțumesc, Ian Olbricht, acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Aceste rezultate arată slăbiciunile sistemului. Provo avem o provocare reală îmi amintesc că înainte de, 2000 de, în, înainte de 2007 a existat o mare dezbatere dacă locuințele sunt uh, marea problemă a Europei sau nu. A existat o discuție politică și răspunsul atunci a fost că nu este o problemă mare europeană și că nu ar trebui să susținem uh, locuințele în general. Pentru că, potrivit uh, subsidiarității, aceasta este problema orașelor, a municipalităților. Iar uh, un alt răspuns a fost că dacă uh, ținem uh, cont de această problemă, totuși este o problemă a dezvoltatorilor publici, a dezvoltatorilor privați și o problemă de ajutor de stat. Cred că ar trebui să fie menționat acest lucru și în studiul dumneavoastră. Unii dintre noi ne amintim de acea uh, uh, dezbatere celebră în DG Competition despre locuințele sociale în Olanda a fost un exemplu din Olanda în care Comisia a hotărât uh, promovarea locuințelor uh, sociale și uh, s-a dovedit atunci că nu este doar o problemă de o problemă socială, Până acum, uh, locuințele sunt uh, tratate ca un element sectorial, un element uh, separat. Pentru unii politicieni și pentru comisie, locuințele sunt pur doar o problemă socială, în context de excluziune socială, sărăcie și așa mai departe. Pentru alții, locuințele sunt o problemă de eficiență energetică. Acum câțiva ani s-a introdus în regulament, dar prea târziu, de unde și întrebarea lui Marie Terez, câți bani s-au cheltuit autoritățile de management uh, nu au vrut să reprogrameze mm, uh, banii din FEDER, de aceea a fost prea târziu. Un alt argument a fost că în unele state membre există un sistem special în ceea ce privește locuințele. Așadar, pentru unii înseamnă eficiență energetică, pentru alții este o problemă a companiilor de construcții și a unui alt sector economic în general, sectorul construcțiilor este un motor uh, al economiei. În prezent, situația este puțin diferită. Nu mai uh, este atât de clar uh, Nu mai este clar că sectorul construcțiilor uh, are atât de multe efecte. Oricum, uh, în calitate de raportor pentru FEDER, vă pot spune că avem uh, aceste locuințe în FEDER, dar pe o abordare foarte sectorială. Și principala provocare va fi să folosim aceste fonduri pentru eficiență energetică. Nu trebuie să ascundem că acesta va fi un element principal și în fondul de coeziune. Deci, care sunt consecințele sociale ale utilizării FEDER pentru eficiență energetică? Nu vreau să merg prea, prea departe. Dar dacă avem un acord politic că locuințele sunt o problemă europeană, atunci ar trebui să avem un astfel de acord. Este cel mai, cea mai bună modalitate de a arăta că integrarea, că abordarea integrată este o realitate. Uh, este o dovadă să arătăm că un lucru poate avea mai multe dimensiuni. Pot exista consecințe economice, consecințe sociale și așa mai departe. Dar cred că ar trebui să folosim acest exemplu uh, în ceea ce privește abordarea integrată. Studiul dumneavoastră arată acest lucru foarte clar. Se pune problema dacă noile metode ar trebui folosite, dacă ar trebui folosit ITI, uh, dacă ar trebui folosită abordarea um, comunitară. Este important să ținem cont de acest aspect multidimensional, pentru că altfel nu vom avea decât niște declarații politice privind eficiența energetică. Trebuie să includem în FEDER nu doar locuințele publice, ci și cele private. Vom vedea ce se va rezolva până la urmă. Dați-mi voie să vorbesc și despre eficiența energetică. Vorbim despre clădiri. Clădirile nu înseamnă același lucru cu locuințele. Clădirile includ și spitale, școli și așa mai departe. Deci sunt foarte multe lucruri ascunse. Dar sunt ascunse pentru că nu există o abordare integrată. Trebuie să declarăm acest lucru foarte clar. Nu putem să facem această separare. avem o posibilitate uh, rară de a um, aplica această abordare integrată. Eu, Joachim Zeller. Mulțumesc, Joachim Zeller. Vă mulțumesc și eu pentru prezentările ținute. Acest studiu a avut o atitudine critică față de această temă și a evaluat diferitele abordări regăsite în diferitele state europene pentru mine a fost uh, important să înțeleg că nu totul se învârte în jurul banilor. Depinde foarte mult timp de strategia pe care o urmezi, abordarea pe care o ai, de cooperarea diferiților actori relevanți și, după cum a spus și Marie Terez, aceste probleme de dezvoltare urbană sunt, în primul rând, o problemă care se regăsește pe plan regional, pentru că acolo au fost luate deciziile greșite și cunosc această situație din foarte multe orașe din Germania, mai ales din fosta din Germania de Est, unde imediat după Revoluție au fost construite mari centre comerciale undeva în câmp, după care, desigur, în centrul orașelor, din punctul de vedere al magazinelor, nu a mai rămas nimic. Și acum suntem în situația în care centrul orașelor a, a fost foarte frumos renovat, dar nu se mai regăsesc magazine acolo pentru că au fost luate aceste decizii greșite și oamenii mai degrabă merg în uh, supermarketurile din uh, exteriorul orașelor. Și o asemenea tendință este foarte greu de reversat acum. Faptul că locuințele pe lângă uh, haine și alimente reprezintă o necesitate pentru oameni este clar pentru toată lumea, însă, din acest punct de vedere, sunt de acord cu Ian, lucrurile țin foarte mult de sectorul uh, privat, din acest punct de vedere. Există foarte multe locuințe proprietate de stat, locuințe uh, proprietate privată și sunt chiriașii care uh, plătesc pentru a locui într-o locuință și păstrarea, păstrarea locuinței, renovarea acesteia este de responsabilitatea proprietarului. Dacă chiriașul are, este într-o situație mai dificilă din punct de vedere economic, eventual primește un ajutor din partea statului, dar oricum proprietatea este clară. În Germania, de exemplu, fondurile structurale nu pot fi folosite pentru construirea de locuințe sociale, însă Desigur, ne confruntăm cu această problemă că în, state, în orașele de mari dimensiuni se regăsesc cartiere întregi, întregi în care au dispărut legăturile sociale, peisajul social s-a modificat foarte mult, lucru care se reflectă în situația la, fa- la, la fața locului. Și Cred că primii care am, au, pus, au, au pus degetul pe rană a fost, am fost noi cei de aici, de la Parlamentul European. Noi ne-am referit la această problemă legată de peisajul uh, urban în anumite, în anumite state. Și, din păcate, această discuție nu este una foarte veche. De ce avem nevoie pentru a aborda această problemă? Ei bine, în primul rând, este vorba de uh, disponibilitatea diferiților actori, așa cum a spus și dumneavoastră, de a recunoaște că există o problemă și de a coopera. Și noi ar trebui să trecem prin acest proces de învățare. În Berlin, de exemplu, există mai multe zone care se confruntă cu probleme sociale, Uh, mulți imigranți, uh, diferite grupuri sociale care nu mai colaborează între ele, unde există un șomaj destul de, ma- uh, de înalt, am ales această posibilitate de gestionare pe cartier tocmai pentru a încerca să recreăm comunitatea, comunitățile locale un prim pas a fost uh, îmbunătățirea situației locuințelor, lucru care duce la îmbunătățirea atmosferei sau am plecat cel puțin de la această premisă și am văzut că nu se întâmplă în mod necesar atâta vreme cât uh, oamenii nu sunt implicați în acest proces de reînnoire, efectele nu se manifestă pentru că sunt martorii unui proces cu care nu au nimic de a face, se tem de fapt că de fapt Uh, se ajunge la alungarea lor din uh, cartierul respectiv uh, și înlocuirea lor cu persoane care câștigă pur și simplu mai bine. Deci este vorba de legarea acestor posibilități din, fond, cu, din fondurile structurale cu posibilitățile din fondul social și cu implicarea persoanelor care trăiesc în uh, zona respectivă. În urmă cu câteva zile am vizitat din nou Berlinul și am exemplificat exact ceea ce am spus acum. Este vorba însă de procese care durează foarte mil, mult timp. Nu putem rezolva asemenea probleme în trei ani. Și din nou revenim la criteriile de eligibilitate, Uh, unde să regăsesc din nou posibilități de, de sprijinire unor proiecte pe termen scurt. Noi am văzut că avem nevoie de 7 până la 10 ani pentru a modifica o, asem, un asemenea cartier uh, defavorizat. Și cred că ar trebui să ținem seama de această realitate și în momentul în care uh, discutăm despre criteriile de eligibilitate, de exemplu și avem nevoie de implicarea tuturor actorilor, uh, proprietarii de case, uh, chiriașii, toată lumea. Doar așa putem ajunge la anumite, la succese și întotdeauna este important să vină întotdeauna uh, noi persoane în cartierele respective, de, de exemplu studenți sau artiști dacă a existat cartiere în care magazinele nu erau uh, ocupate cu o rată de 80%, am reușit să convingem proprietarii respectivelor magazine sau spații care erau pur și simplu goale să permită, de exemplu, unor artiști să le uh, ocupe. Ajung acum și la um, eficiența energetică. Uh, Um, putem merge cu economisirea energiei doar până la un anumit punct. Dacă costurile pentru energie continuă să crească atât de mult, cred că avantajele tot vor fi pierdute și a eficienței energetice. Deseori, doar dacă avem doar o renovare energetică a clădirilor, nu este suficient. Deseori o clădire este într-o stare atât de proastă încât trebuie să investești în uh, structura sa înainte de a putea să renovezi din punct de vedere energetic o clădire. Mă bucur că v-ați referit la toate aceste aspecte în studiul dumneavoastră și cred că la nivel european, cred că ar trebui să insistăm mai mult pe împărtășirea de experiențe, de informații între uh, municipalitățile diferite, pentru că un lucru care s-a petrecut în mod prost într-un loc nu trebuie repetat într-un alt oraș, pentru că tocmai de aceea ar trebui să existe acest schimb de informații. Eu aș, eu aș avea o întrebare. Cred că în urmă cu 2 sau 3 ani a existat un sprijin, uh, a fost hotărât un sprijin direct pentru orașele care aveau uh, grupe de populații în mod special defavorizate și mă gândesc aici la populația romă sau minoritatea turcă din uh, Bulgaria și de 2 sau 3 ani vedem că are ca un loc uh, mișcări migraționale puternice în Uniunea Europeană și dacă este să mă gândesc la ce se întâmplă în Berlin, anul trecut, de exemplu, 40.000 de romi au venit în, uh, în uh, Berlin. Și noi plecăm de la premisa că toți acești oameni nu vor reveni în orașele de origine noi ne confruntăm acum cu această provocare de integrare a acestor, uh, acestor persoane, tocmai în cartierele pe care reușisem să le înnoim puțin și mă întreb care sunt uh, intervențiile noi posibile. Și pur și simplu acum vă spun care este părerea, uh, părerea celor implicați în acest proces la fața locului în Berlin vom uh, accepta această provocare care este în fața noastră. Dar ne întrebăm care sunt posibilitățile de sprijin uh, european pentru a crea în locurile de origine pentru, to- pentru to- toate aceste persoane contextul uh, necesar. Este vorba de locuri de muncă, de locuințe sociale și așa mai departe. Și dacă acest lucru nu se întâmplă, ne întrebăm dacă nu am putea beneficia noi de aceste fonduri pentru a încerca să integrăm mai bine toate aceste persoane. Aceasta este întrebarea uh, celor uh, din Berlin, de exemplu. Da, am fost uh, foarte... Ți-am dat voie să vorbești mai mult, uh, Joachim, însă ceilalți vor trebui să respecte acum timpul acordat, pentru că trebuie să ascultăm și, și răspunsul experților. Victor, uh, Ramona și Nico, fiecare dintre dumneavoastră aveți două minute. Vă mulțumesc și eu aș fi dorit să vorbesc mai mult de două minute. Mă bucur astăzi pentru că în momentul în care am uh, început să lucrez la raportul despre fondul de coeziune, aveam doar argumente empirice care să susțină modificarea fondurilor de coeziune. Acum, văzând rezultatul acestui studiu și aș dori să-i felicit pe cei doi oameni de știință, sunt într-adevăr bucuros nu doar pentru că este vorba de sentimentele mele personale, ci pentru că am reușit să facem ceva confirmat de acest studiu. Nevoia de a avea o abordare mai integrată. Am ajuns într-adevăr la această situație atât pentru FEDER cât și pentru fondul de coeziune cu aceleași reguli, aceleași prevedere, aceeași indicatori comuni când vine vorba de aspectele energetice. Apoi, abordarea multi, uh, multidimensională. Am rezolvat acest lucru. Putem recurge nu doar la FEDER, la fondul de coeziune, dar și la fondul de dezvoltare rurală, dar și alte fonduri, dacă este nevoie de acțiuni locale. În al treilea rând, este vorba de guvernanța pe mai multe niveluri. pentru că știm că există o gestionare diferită pentru FEDER, la nivel regional, dar fondul de coeziune este gestionat la nivel național în funcție de necesitățile specifice a fiecărui uh, stat în parte. Însă avem nevoie tocmai de această guvernanță multinivel. Și în uh, fine, împreună cu Ian, am reușit, fără să fi fost niște vizionari, dar am reușit să includem niște lucruri importante, ca de exemplu cogenerarea, eficiență uh, cât mai mare pentru încălzire, Uh, pentru generarea de energie electrică pentru a face față problemelor cu care se confruntă comunitățile locale. Și apoi am reușit să ușurăm accesul la, la surse energetice, energetice regenerabile, pentru că doar așa putem îmbunătăți mixul energetic și să reducem uh, emisiile și ne adaptăm în același timp la schimbările climatice. Apoi, împreună am reușit și este un lucru care chiar mă entuziasmează acum. Am reușit să găsim soluții pentru locuri de muncă locale, nu doar pentru estetica zonelor urbane, ci pentru crearea de locuri de, locuri de muncă acolo care sunt durabile. IMM-urile sunt mai bine plasate apoi în noua perioadă de programare Și apoi este vorba și de reducerea emisiilor uh, de gaze cu efect de seră. Cred că cam 40% din această reducere a avut loc în, și va avea loc în uh, zonele urbane. Și acum dumneavoastră ne-a și confirmat că am reușit să reducem facturile la energie, lucru care are uh, Două, are un impact major din punctul de vedere al uh, economiilor făcute de populație și din punctul de vedere al consumului energetic. Și acest element este important dacă ne dorim să ne atingem obiectivele bine cunoscute din strategia Uniunii Europeană 2020. Și apoi vom ajunge și la un impact social important, nu doar pentru că oamenii vor plăti mai puțin pentru facturile lor și vor înțelege că Europa este uh, bună și pentru viața lor cotidiană, dar există și beneficii locale importante prin locurile de muncă care urmează să fie create. Apoi, să nu uităm de impactul orizontal asupra economiei locale, pentru că nu discutăm de mari întreprinderi multinaționale care acum uh, se așează în uh, zonele urbane. Nu, este vorba de necesitățile concrete ale comunităților locale și apoi ce trebuie să facem pe viitor și cu asta voi concluziona. În primul rând, este important să avem strategii naționale care să se ocupe de probleme legate de sectorul locuinților, dezvoltarea urbană, dezvoltarea rurală și politici energetice, pentru că fără aceste strategii naționale putem lucra însă doar la scară mică și abordarea va rămâne una haotică. În al doilea rând, trebuie să țină seama de caracteristicile specifice fiecărui stat membru, 18 la, 85% uh, pentru FEDER și restul de 15% trebuie să fie acoperit de, de nivelul local-regional și dacă este necesar pentru pentru persoanele afectate cel mai mult de sărăcie să recurge la Fondul Social European pentru a ne asigura că există condiții mai bune de locuit. Acestea sunt uh, scurtele mele remarci. Doresc să mulțumesc uh, din nou cercetătorilor a căror studiu ne-a demonstrat atât de clar beneficiile politicii de coeziune în acest sector al locuințelor. Vă mulțumesc, doamna Mănescu. Însă dacă veți interveni pentru o perioadă prea lungă, nu vom mai avea interpretarea pentru, pentru Nikos. Vă mulțumesc, voi încerca să fiu cât mai subțintă. În primul rând doresc să-i felicit pe autorii acestui studiu, care ne arată că, într-adevăr, această problemă este una europeană și revenim la argumentele pe care le-am tot folosit în ultimii ani, cu mai mult sau mai puțin succes, a devenit evident că această problemă este una europeană și mă bucură faptul că și domnul Zeller s-a referit la acest lucru. Provocările cu care ne confruntăm nu se mai regăsesc doar în noile state membre ale Uniunii Europene, acum se regăsesc și în vechile state membre ale Uniunii Europene și chiar dacă România este mai dezavantajată din acest punct de vedere, noi întotdeauna am încercat să convingem Comisia Europeană ca problema locuințelor să devină una europeană. Majoritatea clădirilor uh, din România sunt uh, construite în anii 60 și există probleme majore legate de eficiență energetică, mărimea facturilor pentru curent electric, uh, deci lucru care are impact social, economic și așa mai departe. Problema a devenit una de actualitate și pe lângă faptul că pentru următoarea perioadă de programare avem în FEDER acțiuni integrate pentru dezvoltare durabilă urbană, care pot fi uh, delegate municipalităților prin, prin investiții integrate, avem și reguli mai clare. Avem uh, un fond de coeziune care pentru prima dată va, put, va fi mai deschis unor instrumente financiare și va putea contribui în mod direct în sectorul locuințelor. Deci avem la dispoziție noi instrumente financiare care ar putea să fie chiar mai mari și nu ar trebui să ne limităm doar la aceste instrumente, la ce, poate, ce putem face prin FEDER și prin fondul, uh, fondul de coeziune. Ar trebui să ne ocupăm mai mult de Jessica și chiar de alte instrumente, dacă chiar ne dorim o abordare integrată care să sporească eficacitatea și să trecem dincolo de nivelul teoretic pentru a ajunge la o punere în aplicare cât mai eficientă acestor măsuri, pentru că în uh, anii următori avem nevoie de toate aceste instrumente financiare. Jessica este doar unul dintre aceste instrumente. Sunt sigură că există și altele. Deci felicitări din nou și sper că uh, intervențiile noastre vor fi cât mai uh, fezabile pe viitor. Vă mulțumesc, Nihos Crisogheros, și dacă puteți să fiți cât mai succint. Tu repeti, some. Da, mă voi referi și eu la câteva puncte. Um, cei care au nevoie cel mai mult de aceste programe sunt uh, cei mai vulnerabili, care au dificultăți de a uh, de a redacta o asemenea solicitare și chiar dacă reușesc să redactez o asemenea uh, solicitare, atunci au probleme cu cofinanțarea și dacă reușesc să participă cu rata de cofinanțare, atunci dobânzile pe care trebuie să le plătească sunt cu atât mai mari. Și dacă există măsuri de sprijin în administrație, putem încerca să depășim aceste probleme. Însă dacă nici măcar administrația nu poate ajuta, atunci ne aflăm în situația în care programele respective nu ajung la persoanele care au cel mai mult nevoie de ele. Și este o problemă reală. Vedem foarte bine că foarte mulți oameni nu mai au bani pentru a-și plăti facturile, trăiesc în clădiri foarte vechi și pentru care nu este suficientă o intervenție de uh, eficientizare a consumului energetic. Și apoi, o altă problemă și mai mare, care a fost amintită de mai mulți colegi, acești oameni se tem că în momentul în care cartierul respectiv va fi renovat, va fi noit, ei vor trebui să plece din cartierul respectiv, pentru că costurile vor fi mai mari, infrastructura va fi mai scumpă și nu înțeleg Ei bine, nu știm concret pentru că acestea nu au fost măsurate. Deci, noi am sfătuit să încurajăm actorii să aibă indicatori cât mai concreți, măsurabili, pentru că nu prea s-a întâmplat acest lucru până acum. Apoi domnul uh, Zeller a spus că, de fapt, factura la curent nu va scădea pentru că prețurile continuă să, să crească, însă nu trebuie să uităm care este scenariul uh, de bază de la care am pornit noi. Dacă nu s-ar fi făcut toate aceste renovări, ei bine, factura la curent ar fi fost chiar și mai mare. Este un punct foarte important și poate este chiar o frustrare în momentul în care Uh, cei care locuiesc în aceste locuințe văd că, de fapt, măsurile de renovare nu au dus la scăderea, la scăderea facturii. Domnule Dot, nu mai doriți să interveniți? Uh, doamna Biceva acum. Vă mulțumesc. Vedem că ca întotdeauna, problema este mult mai complexă, contextul este mult mai larg. Aș dori să mă refer la câteva puncte legate de abordarea sectorială pentru viitor. Am văzut care sunt dovezile din trecut, acum haideți să ne gândim la viitor. În legătură cu această sumă de 20 de miliarde, nu știu cum le-ați calculat, dacă este vorba de 5% din FEDER, cred că suma ar trebui să fie puțin mai mică, deci nu putem să spunem exact care va fi uh, suma, suma acum. Din punctul de vedere al abordării sectoriale și cele spuse despre faptul că situația mai bună a locuinților ține de subsidiaritate, trebuie să înțelegem că din punctul de vedere al politicii de coeziune, sectorul uh, locuințelor trebuie să se ocupe de două aspecte. Într-adevăr, nu ne concentrăm în mod specific asupra sectorului locuințelor, ci doar pentru a atinge două obiective. Este vorba de eficiență energetică pentru că am înțeles că 40% din uh, emisii sunt cauzate de locuință și există și o relevanță din punctul de vedere al eficienței energetice. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm de incluziunea socială. Suntem de acord că nu avem nevoie de abordare integrată, coordonată. Și dacă și unde se ating aceste două obiective este, este, este tocmai în acțiunile durabile pentru mediul urban. Am auzit că există o abordare integrată. Într-adevăr, dimensiunea urbană pentru următoarea perioadă de programare, acest procent de minim 5%, trebuie să se bazeze pe o abordare integrată care să acopere toate aspectele relevante. În general, locuințele reprezintă o temă foarte complexă, care trebuie um, abordată într-un mod cuprinsător. Apoi, un alt punct important a fost care trebuie să fie abordarea. Desigur, în cooperare cu nivelul local, sunt toate, uh, toate aceste puncte sunt dificil de pus în aplicare, însă cel puțin din, uh, din perspectiva reglementării, eu consider că ține seama de, de toate aceste elemente și prin exercițiul de programare din acest an am încercat să ne asigurăm că se ține seama de toate aceste elemente pentru ca, pentru ca această abordare să devină o realitate. Înțeleg că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, însă vă asigur că pe viitor suntem deschiși oricăror uh, discuții și doresc să mulțumesc și eu uh, cercetătorilor pentru că au colectat și ne-au oferit aceste date atât de importante. Vă mulțumesc! Doresc și eu să mulțumesc experților și comisiei. Vom încheia și acest punct de pe ordinea de zi. Se încheie și ședința noastră de astăzi. Ne vom reîntâlni pe data de 10 iulie. Și doamna președinte, mulțumesc și interpreților. Mulțumim și noi.